Haideți să începem totuși deocamdată până când se adună membrii. Am să încep cu comunicările președintelui. Ieri am, nu am terminat raportarea privind sistemul comun de taxare. Colega uh, noastră trebuia să fie raportoare, apoi în legătură cu imunitatea colegului Borghezio, domnul Rapcai va fi raportor, asta am decis la coordonatori, și apoi colega noastră Dagmar Roth Berend va trebui să își continue activitățile cu privire la statut, statutul personalului în general. Apoi dorim să adoptăm un mandat pentru negocieri, deci uh, raportorul uh, permanent la uh, temei juridic trebuie să fie <laughs> doamna Lichtenberger, doamna Tain, domnul Speroni la RICAST și la delegația Delegated Acts vor fi verzi, dar nu avem încă un nume. Vom avea și o scurtă prezentare a raportului STOA privind siguranța în e-guvernare, apoi uh, vom încerca să rezolvăm acest punct și de asemenea în ceea ce privește Institutul uh, European uh, Juridic, dorim să avem un document, apoi imunitatea unui alt coleg, este de asemenea un caz de muindat în care trebuie să scriem o scrisoare președintelui, apoi domnul Gargani și alții fac obiectul unei propuneri privind uh, imunitatea parlamentară. Trebuie să se ia o decizie în Însă, tocmai sunt pe cale de modificare regulile de procedură în legătură cu imunitatea Apoi, trebuie să vedem ce se întâmplă cu obligațiile de nivel național de a finanța partidele și fundațiile ce țin de partide politice. Trebuie să vedem dacă acestea corespund cu uh, statutul membrilor și cu regulamentul de procedură. Și mi se pare că nu putem face un raport de, pe acest punct. Acestea au fost uh, deciziile coordonatorilor de ieri pe care vi le-am adus la cunoștință, spune președintele, terminând de citit. Am o propunere, doamna Roth Berend ar fi bine să ia cuvântul și să ne prezinte punctul său de pe ordinea de zi și anume ajustarea remunerațiilor femeilor conform statutului. Vă rog, doamnă Roth Berend. Mulțumesc, domnule președinte. După hotărârea judiciară privind adaptarea salarială, pentru 2011 avem acum o propunere a Comisiei Europene. Aceasta pare să uh, corespundă cu uh, datele Eurostat 1,7% pentru 2011 și apoi s-a uh, trecut la o <laughs> adaptare de doar 0,9%. La fel se va proceda și pentru 2012, 0,9% va fi adaptarea. Comisia a, nu ar fi trebuit să facă această propunere, ar fi trebuit să țină cont de hotărârea Curții de Justiție. Avem un mandat de negociere, domnule președinte, în față, care respectă propunerea Comisiei Europene și în același timp ne permite la negocieri să avem flexibilitatea necesară pentru a vedea ce fel de rezultat putem obține de la Consiliu pentru 2011 și pentru 2012. Și vreau să vă rog astăzi să confirmați acest mandat ca să putem să începem cât de repede negocierile în noul an. Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Putem să votăm mandatul? Vă întreb dacă avem quorum, de fapt. Aha. Ok, dann stelle ich einfach mal umgekehrt die Bun, am să vă pun altfel întrebarea. Este cineva împotriva mandatului? Se abține cineva? Nu, atunci mandatul este acordat. Foarte bine, haideți să trecem la următorul punct, punctul 18, doamna Lichtenberger, vă rog. Doar o clipă, vă rog. Bun. Am discutat despre chestiunea monitorizării aplicării dreptului și de data aceasta am discutat și la un atelier în plus, mai ales în legătură cu proiectul pilot al Uniunii Europene pe care l-a creat Comisia Europeană. Vreau să vă amintesc despre ce este vorba este vorba de uh, plângeri de neaplicare a legislației europene transmise Comisiei. Este o procedură între statul membru și Comisie. Este practic un caz în care nu există suficiente informații puse la dispoziția persoanei care depune plângerea. Este o problemă de care noi ne plângem de ani de zile, un caz în care Comisia Europeană nu a răspuns încă la ceea ce uh, a cerut Parlamentul European cu o majoritate copleșitoare. De aceea, în raportul meu, am uh, cerut din nou să se ia neapărat măsuri care să ducă la o implementare la timp a dreptului și care să pună la dispoziția persoanei care depune plângerea cât mai rapid informațiile relevante. În al doilea rând, este vorba aici și de un studiu în cadrul căruia s-a stabilit că Comisia Europeană a pus la dispoziția autorilor studiului numai informații insuficiente. Am discutat cu serviciul juridic, am cerut detalii despre acest aspect și aici Comisia se referă la subiectul protecției datelor, al aduce ca argument. Și, de fapt, nu se poate aplica aici protecția datelor, pentru că noi nu cerem exemple de cazuri concrete, ci vrem doar să știm în ce sectoare, în ce domenii avem cele mai, mare defi- cele mai mari deficite de aplicare. Pentru că este vorba de faptul că aplicarea deficitară nu trebuie să fie pusă pe seama rele intenții a statelor membre sau a rea voințelor, ci trebuie să fie un semnal pentru noi să ne punem anumite întrebări atunci când legiferăm, pentru că poate că unele subiecte nu le tratăm corect sau poate le tratăm cu insuficientă atenție. Cred că noi, ca colegiuitor, noi, Parlamentul European, avem nevoie de feedback. De aceea, Eh, tot eh, emitem de ani de zile această solicitare și anume să primim un acces mai bun la informații, așa cum este de altfel prevăzut în regulamente. Pentru că aici argumentul de protecție a datelor nu este corect aplicat, pentru că noi nu dorim informații legate de persoane concrete, ci vrem să știm cum au fost tratate plângerile, în ce domenii sunt deosebit de multe plângeri, și ă, dorim aceste informații ca să putem ă, reacționa încă din faza de legiferare. În plus, am stabilit că Comisia ar trebui să pună un accent mai mare pe perioada de aplicare a actelor legislative. Să țină cont de o monitorizare, să vadă cum se aplică exact legislația europeană și acest subiect trebuie să fie realmente prioritar. Noi uh, am analizat acest caz al uh, aplicării, al aplicării legislației cu deosebită uh, intensitate și noi considerăm că e foarte important ca legiuitorii să primească feedback cât mai repede, ca sistemul să funcționeze mai bine decât în trecut și apoi să se respecte transparența prevăzută în tratate. Aceasta trebuie să fie respectată în mod suficient pentru că de ea depinde încrederea cetățenilor. Dacă cetățenii sunt activi și depun plângeri, trebuie ca dorințele lor să fie respectate realmente. Pe scurt, cam aceasta este propunerea mea referitoare la al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului Uniunii Europene și aștept cu nerăbdare impresiile dumneavoastră, respectiv amendamentele. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Are cineva intervenții? Se pare că nu. Avem un termen de depunere a amendamentelor 6 ianuarie 2014. Foarte bine. Trecem acum la următorul raport Lichtenberger. A, nu? Trebuie să votăm? Ba, nu putem să mai facem și al doilea raport. Punctul 19. Doamna Lichtenberger, punctul 19 este un proiect de aviz referitor la punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona în ceea ce privește Parlamentul European, drepturile și posibilitățile acestuia. Avizul este bazat pe experiențele din ultimii ani referitoare la această aplicare. Și aici ne interesează Îndeoseb chestiunea transparenței. Trebuie ca aceasta să fie introdusă cât se poate de puternic. Există chiar un, un articol în tratat pe acest subiect. Doamna Lichtenberger are cuvântul acum, spune președintele. Haideți să o ascultăm, vă rog frumos. Nu este acceptabil pentru raportor să existe această vâlvă în sală. Vă rog. Spuneam că ce dorim noi să obținem prin această propunere este ca transparența necesară și claritatea necesară în colaborarea dintre instituții să continue și în următorul acord interinstituțional și să fie uh, trecute acolo la modul cel mai explicit. În al doilea rând, în ceea ce privește alegerea temeiului juridic corect, știm uh, din experiență aici că este o chestiune fundamentală. Noi în permanență o readucem în discuție și ea trebuie mereu reafirmată, pentru că există plângeri și în acest domeniu și uh, e nevoie de un procedu- procedeu mai bun, de la bun început în această chestiune. Al treilea punct se referă la acordurile inter- internaționale și aici uh, putem spune și există și dovezi științifice în acest sens că dreptul Parlamentului în uh, aprobarea acordurilor internaționale care sunt negociate pe cale diplomatică interguvernamental încep să fie tot mai limitate. Aceste acorduri internaționale sunt uh, tratate în mod uh, care nu mai este uh, sunt tratate în mod diplomatic, însă ele nu au doar un caracter pur diplomatic, ci influențează viețile, cetățenilor în modul cel mai direct. De aceea cerem transparență, cerem uh, informarea Parlamentului și cerem să se aplice drepturile Parlamentului European, pentru că numai atunci se poate utiliza procedura de uh, aprobare la finele procedurii și aceasta se poate face numai dacă Parlamentul European este informat corect și poate lua o decizie în cunoștință de cauză. Apoi, m-am uh, ocupat foarte mult de politica Consiliului și aici, de exemplu, uh, știți că la comisia noastră se discută dreptul um, brevetelor, însă în ultima clipă Consiliul a intervenit. Și este foarte îngrijorător pentru că noi, ca Parlament, avem drepturi în acest sens și trebuie să avem mare grijă pentru că e vorba de o chestiune de fond. E vorba foarte clar de drepturile Parlamentului și modul în care le putem aplica. Ultimul punct se referă la rolul uh, activ al parlamentelor naționale. În următoarea perioadă, acestea vor avea o însemnătate tot mai mare și, de asemenea, e foarte importantă cooperarea cu parlamentele naționale în diverse domenii și prin diverse metode. Trebuie să fie ameliorată această colaborare și trebuie să fie cât se poate de clar că noi considerăm că um, până acum rolul parlamentelor naționale nu a fost luat în serios realmente, pur și simplu. De exemplu, rolul lor în um, negocierile pe anumite tratate. Atât ar fi, pe scurt, este vorba și de amendamentele ce vor fi aduse pe viitor legislație, este clar că acestea necesită clarificări și e foarte important să avem acest aviz al nostru. Vreau să vă spun că eu am foarte multe exemple, de la, chiar de la Comisia Jurii și chiar a trebuit să utilizez aceste exemple pentru că noi ne confruntăm cu aceste probleme cel mai direct în comisia noastră și vă rog să analizați acest aviz. Mulțumesc, doamnă Lichtenberger. Aștept să fie puțin mai liniște în sală. Știu că întotdeauna înainte de vot este tot mai mult zgomot în sală, însă sincer e foarte greu pentru raportor și pentru vorbitor să uh, intervină. Domnul Speroni. Grazie, președinte. Vreau chiedere alla relatrice. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să adresez o întrebare, doamne Lichtenberger. Văd că se spune aici în mod clar că intervențiile Consiliului, așa cum sunt ele prevăzute la punctul 5, în principiu nu sunt legitime. Și aș dori să știu care este baza uh, pe care o utilizați pentru a face astfel de declarații? S-a lansat vreo procedură în instanță sau e pur și simplu un aviz? Pentru că aici se spune că, de fapt, Consiliul European a, dacă noi spunem că, de fapt, Consiliul a făcut niște acte care nu sunt uh, corecte, nu sunt legitime, mie mi se pare că acest lucru ar trebui să fie susținut și de o procedură, nu? Acum, în ceea ce privește punctul 7, trebuie să vă spun că aici nu sunt deloc de acord. Parlamentele naționale au fost pur și simplu lăsate deoparte, au fost luate prin surpriză, pentru că parlamentele naționale pot să ceară, și de altfel am văzut deja acest lucru în dosarul precedent, uh, pot să își exprime un punct de vedere, însă comisia, evident, poate să lase deoparte acest aviz, să nu-l ia în considerare. Deci, uh, acesta este uh, un proiect, un proiect care a, primis, uh, a primit un aviz negativ, însă procedura, așa cum este ea prevăzută de către uh, în tratate, nu uh, prevede nimic altceva decât o examinare generală a poziției parlamentelor naționale și apoi Comisia poate să continue uh, dosarul așa cum își dorește. Uh, Acum, dacă spunem că parlamentele naționale au un rol mai important, un rol sporit, nu mi se pare foarte întemeiat acest lucru, pentru că, într-adevăr, dacă parlamentele naționale ar fi în măsură să pună uh, sub semnul întrebării o procedură pe care o constată a fi uh, contrară tratatelor, atunci, da, am putea să facem o astfel de afirmație și am putea spune că parlamentele își îndeplinesc rolul ce le revine. Aici e vorba doar, de fapt și de drept, un simplu aviz. E ca și cum am pune o întrebare unui jurist sau unui expert. Domnul Gargani. Eu acord Mulțumesc, domnule președinte. Am notat ceea ce dorește doamna raportor și anume să avem o analiză mai aprofundată. Eu cred că vom înainta niște amendamente. Data limită pentru a înainta amendamente e fixată pe 20, deci destul de repede. Însă pot să vă spun că am deja anumite îndoieli pe care le voi exprima prin amendamente în ceea ce privește actele delegate. Mie mi se pare că raportoarea este foarte strictă, ori actele delegate au totuși un rol fundamental în ceea ce privește activitatea legislativă și nu cred că putem renunța la ele. Oricum, voi aprofunda acest aspect prin amendamente și sper să reușim să ajungem la un acord împreună cu doamna raportor, pentru că, da, putem considera că există anumite circunstanțe excepționale în care actele delegate se justifică, lucru care ne-ar permite să menținem un oarecare echilibru și să evităm ca aceste acte să fie considerate a fi uh, ilegitime. Mulțumesc. Danke, Frau. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Foarte bine, mulțumesc. Mulțumesc de asemenea pentru faptul că țineți la acest text. E vorba aici de substanța muncii noastre și mă bucur că doriți să vă angajați în acest domeniu și vă rog frumos să depuneți amendamente în legătură cu punctul 5. Aici putem stabili că la articolul 15 din Tratatul Uniunii Europene există o excludere explicită a exercitării de funcții legislative de către Consiliu. Și acest lucru are legătură cu faptul că în ultimele faze ale negocierii Uh, articolul doar poate să elimine articole din uh, legislație. Eu m-am referit aici la un act legislativ și asta pentru că de ambele părți ale procedurii este prevăzut, prevăzut o astfel de intervenție și uh, modificările nu au legătură neapărat cu procedura în curs de desfășurare, ci se petrec în afara ei. Este un gen de procedură de care trebuie să ținem cont, pentru că data viitoare ne trezim că unele articole vor fi tăiate și ne vom trezi că statele membre vor dori să intervină și nu putem permite asta. În al doilea rând, în legătură cu actele delegate, ce mă interesează pe mine aici este să avem o delimitare foarte clară între acte delegate în chestiuni unde e vorba de procedură tehnică, definiții tehnice sau adaptări la noi elemente tehnice, așa cum se întâmplă de obicei și în legislația națională, însă este vorba de cazuri unde nu, e, nu, nu sunt decizii politice privind uh, legiferarea. Pentru că sarcina noastră ca legislator atunci nu ar mai fi una corectă. Eu cred că această creștere a acestui tip de procedură legislativă um, este un aspect negativ al procedurii. În cele din urmă, în ceea ce privește colaborarea parlamentelor naționale, intenția mea era următoarea. Deocamdată, ca și până acum, în multe parlamente naționale, nu în toate, dar în multe, există un deficit de dezbatere europene. Mie nu-mi place faptul că statele membre utilizează doar procedura cartonașului galben, adică ce ține de respectarea subsidiarității. Sigur că această procedură e corectă și de aceea și este creată, într-adevăr, Întotdeauna când există probleme, e bine să se semnaleze, mai ales dacă comisia nu reacționează corect sau la timp. Însă, eu aș avea o atitudine mai vizionară. Puteți să fiți de acord cu mine sau să depuneți amendamente de uh, a acestor chestiuni din text. Însă, eu aș dori ca ceea ce este prevăzut în legislația europeană privind programul de lucru să poată fi utilizat și anume să se poată influența în, încă din faza de pregătire activitatea parlamentelor naționale de către Parlamentul European și această măsură să fie utilizată cât mai mult pentru ca parlamentele naționale să joace un rol pozitiv și să nu aibă doar uh, posibilitatea de veto. Eu cred că am putea să ajungem aici la o perspectivă în care parlamentele naționale să poată aduce încă din faza de pregătire a legislației observații pozitive față de programul de lucru al Comisiei, să spună, de exemplu, că într-un domeniu ar fi necesar nu știu ce, sau că ar trebui să se țină cont de un anume conținut. Deci să aibă posibilitatea să facă propuneri pozitive. Acesta este punctul uh, pe care dorem eu să-l exprim la punctul 7 din aviz, este vorba de uh, faptul că pe viitor trebuie dezvoltate forme sporite de colaborare. Pentru că altfel va apărea o scindare aici. Și ne vom trezi că Parlamentul European este împotriva parlamentelor naționale, ceea ce contravine principiului consolidării parlamentarismului în Europa, ceea ce mie nu mi se pare corect. Sper că am răspuns la întrebările necesare. Mulțumim foarte mult, doamnă Lichtenberger. Termenul de depunere a amendamentelor 20 ianuarie. Ba nu, mai întâi domnul Speroni. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În intervenția mea am subliniat mai multe divergențe de opinii care există între parlamentele naționale și comisie și nu neapărat între Parlamentul European și comisie. Vreau să amintesc colegii noastre faptul că, da, putem împărtăși dorințele sale, însă raportul se referă la felul în care este aplicat în momentul de față tratatul de la Lisabona și nu o aplicare ideală. Dacă rolul parlamentelor naționale este uh, limitat la simpla aplicare a tratatului de la Lisabona, atunci uh, e vorba de mandat. Acum, dacă tratatul de la Lisabona nu prevede uh, rolul pentru aceste parlamente naționale, așa cum și-l dorește colega noastră, cred că nu putem face mare lucru. Da, ne putem gândi la un eventual raport pe viitor pe această temă. Doamna Lichtenberger, încă o scurtă reacție acest al doilea drept pe care l-am menționat, uh, avizul și poziționarea pozitivă, proactivă, uh, doar în foarte puține parlamente se discută suficient pe acest criteriu. Deci nu se depășesc uh, tratatele, ci e vorba despre ce anume din tratate e utilizat de parlamente și ce mai puțin. Pentru că acest aliniat, și mi-aduc bine aminte de dezbateri, este ele există, aceste reguli nu sunt noi, ele există, dar viziunea mea pozitivă este de a și face uz de toate aceste criterii. Mulțumesc! 20 uh, decembrie e termenul de depunere a amendamentelor. Uh, la punctul doamnei Regnă trecem uh, după voturi și în ceea ce privește procedurile de insolvență. Eu nu mai am nimic de spus. Dumneavoastră, raportori din umbră sau alții, aveți vreo dorință? Nu e cazul. Și atunci trecem direct la vot. Mai întâi, procedura e așa cum v-ați obișnuit deja, nu sunt membri noi, deci nu mai are rost să intru în detalii. Compromisul 1, cine este pentru, mâna sus, vă rog. Împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 67. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 73. Pentru, împotrivă, se respinge. 24. Pentru, împotrivă, se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, se adoptă. 28. Pentru, împotrivă, se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, se adoptă. 30. Pentru, Împotrivă. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 34 pentru împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9 pentru, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, Împotrivă se adoptă 45 pentru. Împotrivă se adoptă 46 pentru. Împotrivă se adoptă 47 pentru. Împotrivă se adoptă 48 pentru. Împotrivă se adoptă 49 pentru. Împotrivă se adoptă 50 pentru, împotrivă, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, se a, respinge. 1 pentru, împotrivă, se se adoptă. 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum raportul astfel amendat, vot final electronic. S-a deschis. Un vot în plus. Cine a votat în plus? Avem 25 în loc de 24. Cine a votat în plus? Să numărăm, să vedem de la care grup. Numărăm. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 PP. Îmi scot eu votul. Gata, avem destui. Also 20 dafür, eine Gegenstimme, drei Enthaltungen. 20 pentru, un vot împotrivă, trei abțineri se adoptă și eu vă mulțumesc. Și acum trecem la raportul Wikström. Aba nu, uh, rezoluția legislativă la raportul meu, am uitat. Ne întoarcem la raportul Lene, uh, votăm și rezoluția legislativă. E vorba de un acord în primă lectură. Se deschide votul electronic. Das gleiche Ergebnis 20. Acea, același rezultat, 20 la 1 cu 3 abțineri. Și acum, raportul Wikström. Dacă vrea doamna Wikström să ne spună ceva sau nu, domnul Speroni. Grazie, președinte. Cum se poate chiaramente vede? Mulțumesc, domnule președinte. După cum se vede aici în mod clar, în ceea ce privește rapoartele referitoare la marca comunitară și întreprinderi, lista de vot ne-a fost transmisă uh, în întârziere. Neobișnuit pentru munca noastră. Listele datează 16 de, din 16 decembrie la ora 19.20 și ne-au fost transmise câteva minute mai după prin uh, mail. Și e foarte greu să lucrezi astfel. Io stesso a un certo punto non è... Și eu nu eram uh, la birou și n-am avut ocazia să parcurg această listă de vot, de aceea v-aș ruga să amânăm aceste voturi. Mulțumesc. Da, domnule Spirin, dar problema este că așa e la sfârșit de mandat. Munca se înmulțește, termenele sunt mai strânse, și dat fiindcă ne rămâne așa puțin timp, ne va fi din ce în ce mai greu. Doamna Vixtrem, vă dau și noastră cuvântul. Simply want to thank... Eu vreau doar să mulțumesc colegilor pentru faptul că împreună cu mine și cu consilierii noștri politici și cu asistenții noștri am făcut o muncă extraordinară pe acest dosar având în vedere că propunerea Comisiei a ajuns foarte, foarte târziu în Parlament. Eu am lucrat pe proiectul meu de raport timp de 3 săptămâni. Vă rog să mă credeți, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Așa că uh, noi acum finalizăm această muncă tocmai pentru a încerca să uh, găsim soluția cea mai bună. Și vreau să vă spun că timpul ne-a presat tot timp, uh, mereu. Și uh, a fost un dosar foarte voluminos, foarte tehnic, foarte complicat, așa că vreau să-mi exprim toată admirația față de personalul nostru, față de uh, asistenți, față de consilierii noștri politici care ne-au permis să facem această muncă. Așa că ar trebui să fim recunoscători pentru faptul că avem acum un raport, așa că haideți să-l votăm și să, facem, să ne facem munca cât mai bine cu putință și să nu plângem tot timpul de comisie pentru că întotdeauna întârzie cu documentele și așa mai departe. Așa că vă rog să trecem acum la vot. Engström, bitte. Domnul Engström. Is it, the directive or regulation first? Because I, believe that... Nu știu dacă e directiva sau regulament. Dacă nu mă înșel, e o greșeală în lista de vot. Acolo se spune directivă, nu? Dar nu cumva e regulament? Yeah. The first I have here is the, is the, the no, regulation. It's the directive, yeah. I guess. So we start with the regulation. Okay. Yeah. But yeah. Which okay. Uh, on, uh, on, amendment, uh, on compromise amendment 6. În ceea ce privește amendamentul de compromis 16 din directivă, vom ajunge la el, nu ulterior. Dragi colegi, că tot am avut probleme. PP-ul este supra-reprezentat. Avem cu trei uh, eurodeputați în plus, dacă mă uit bine în încăpere domnul Zviefca să se decidă, să decidă cine uh, votează de la PP. Eu și domnul Vilan deja ne-am retras cartelele din consolă. Tu participi. Bine, eu uh, mi-am retras cartela. Jeśli mamy w tej chwili o jedną osobę za dużo. Da, dacă avem un vot în plus uh, de la PP, atunci, domnule președinte, noastră vă retrageți cartela și atunci avem uh, numărul, cifra corectă și putem vota. No, Am făcut exact asta și toți suntem cu un om în plus. Tadeusz, you still have one too much. Thomas Mann. Thomas Mann was the last to enter the room. Uh, Thomas Mann a intrat ultimul în sală. Ale Thomas Mann nie jest członkiem naszej komisji. Da, dar Thomas Mann nu e membru la comisia noastră, jure, așa că nu o să participe la vot. Deci, având în vedere că avem numărul care trebuie, cifra care trebuie, nu mai trebuie să participe și domnul Mann. Facem un test. Haideți, uh, apăsați, vă rog, pe consolă ca să vedem dacă avem proporțiile corecte. Am mai avut noi circul ăsta. Și acum lipsesc doi, dar n-am ce să fac. Chiar n-am ce să fac. Deci, uh, dacă e mai puțin e bine, dacă e prea mult e rău. Uh, fiecare grup politic să se descurce cu coordonatorilor. Ok. Ja, okay, jetzt scheint es wieder zu stimmen. Și acum uh, e corect. Bine. Și votăm raportul Wikström. Domnul Stoianov mai întâi. Vreau să spun că susțin solicitarea domnului Speroni și vreau să fac exact aceeași solicitare încă o dată, pentru că, având în vedere întreaga procedură, e clar că domnul Speroni are tot dreptul să ceară uh, această amânare. Și vă rog și eu, la rândul meu, ca această votare să fie amânată. Dacă e o cerere formală, nicio problemă, vom vota. S-a făcut cererea Speroni Stoianov de a amâna acest vot. Cine este pentru, vă rog frumos mâna sus. 2. Împotrivă ceilalți. Se respinge această solicitare și acum votăm în regulamentul. Mai întâi, amendamentul 1 de compromis pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 96 pentru, mă scuzați, compromisul 4, spune președintele, pentru, împotrivă, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 16. Amendamente tehnice în bloc. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic la 102. ce pentru nou împotrivă se adoptă. 103, iarăși vot în bloc pentru împotrivă. Se adoptă. 104 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Sărim la compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 19 pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 20 pentru, împotrivă, se respinge. 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. 128. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 27. Paisprezece pentru opt împotrivă se adoptă. Am acoperit și 23. Și următorul, 130 carim pentru, împotrivă. Verificăm la 130. Cincisprezece pentru opt împotrivă se adoptă. 131, masip, pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 24, pentru, împotrivă, se respinge. 133 Wikstrom, pentru, împotrivă, se adoptă. 134, pentru, împotrivă, se respinge. 135 și cu 25, pentru, împotrivă, se resping. 136, pentru, împotrivă, se respinge. 26 pentru împotrivă se respinge, aș zice eu, spune președinte. 30 pentru împotrivă se adoptă. 31 pentru împotrivă se adoptă. 139 pentru împotrivă se respinge. 37 pentru împotrivă se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. O rapcai pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 32 a fost acoperit și avem amendamentul 10 de compromis pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă se adoptă. 170 galo pentru împotrivă se adoptă. 171 pentru împotrivă se adoptă. 12 pentru împotrivă se adoptă. Un vot în bloc 173 pentru împotrivă se adoptă. Ni se spune de la secretariat. Lipsește un amendament 174 galo. Nu știu. Totul e clar. Să votăm. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum, dacă bine spun eu, la 15? Nu, la 13. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 175 galo pentru împotrivă. Se adoptă. 14 pentru împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15 pentru împotrivă. Se adoptă. 60 pentru împotrivă. Se adoptă. 61 pentru împotrivă. Se adoptă. 181 pentru, împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. 189 rapcai pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, se 74, 74 pentru, pentru, împotrivă, se respinge. IMCO 3 pentru, împotrivă, se respinge și acesta. INTA 1 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm la 80. 10 pentru 13 împotrivă se respinge. Compromisul 18 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 19 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 20 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 21 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 22 pentru împotrivă se adoptă compromisul 23 pentru, împotrivă. Se adoptă IMCO 10 pentru, împotrivă, se respinge. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, se adoptă. 92 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Vot final. Proiectul de raport astfel amendat. Facem un vot electronic. S-a deschis votul. Se legislative resolution. Wir haben 23 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimmen. 23 de voturi pentru niciun vot contrar, nici uh, o abținere. Cred că s-a pierdut un vot pe drum din 24, oricum, unanimitate, felicitări. Și mm, la mine scrie și proiectul de rezoluție legislativă. Și pe asta trebuie să o votăm. Încă o dată s-a deschis votul. Aceeași majoritate, 23 pentru, niciun alt vot contrar, nicio abținere. Felicitări! Și acum mandatul. Încă o dată, vă rog frumos, se deschide votul pentru mandat. Vot electronic. Iarăși s-a pierdut un vot pe drum. 21 pentru, una, o abținere. Mulțumesc foarte mult și acum trecem mai departe la directivă. von Seiten der Berichte. Raportoarea are observații? Nu? Atunci trecem la vot. Okay. Bine. Vot în bloc. Amendamentul 9 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, a, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, se respinge 68 pentru împotrivă, se respinge. Imco 11 pentru împotrivă, se respinge. 69 pentru împotrivă, testăm, verificăm. 69. Zehn 13 dagegen. 10 pentru 13 împotrivă se respinge. Trecem la 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, 70 e bine, 70 pentru, împotrivă, se respinge. 71 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Inta 7 pentru, împotrivă, haideți să verificăm, Inta 7... 12 11 pentru 11 împotrivă se adoptă, 27 pentru împotrivă se adoptă, compromisul 3 pentru împotrivă. Doamna Wikström, vă rog frumos. We have, uh, we need to take... Aici trebuie să eliminăm amendamentul 8 pentru că nu se înscrie, nu e coerent cu amendamentul 3 și am fost de acord ca acest lucru să fie votat separat. Noch einmal, welche Nummer war das? War das 86. 86. Hier nämlich Abia ajungem acum la acesta. Da, da, da. Bun, așa facem. Votăm întâi 86, după aceea compromisul sau invers? Bun, deci votăm întâi compromisul. Pentru, împotrivă, se adoptă. 86 acum, pentru, împotrivă, Verificăm 86. dafür, 10 dagegen angenommen. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, verificăm. 90, verificăm. Zece pentru 13 împotriva se respinge. 91, 29, mă scuzați, pentru împotrivă se adoptă, 30 pentru împotrivă se adoptă, 31 pentru împotrivă se adoptă, IMCO 16 pentru împotrivă se adoptă, 92 pentru împotrivă se adoptă, 33 pentru împotrivă se adoptă, compromisul 5 pentru împotrivă se adoptă, 94 pentru împotrivă se respinge, 18 pentru împotrivă se respinge, 19 pentru împotrivă se respinge 96 pentru împotrivă, se respinge, 95 pentru, împotrivă, se adoptă, 35 pentru, împotrivă, se adoptă, 97 pentru, împotrivă, se adoptă, 98 pentru, împotrivă, se adoptă, 99 pentru, împotrivă, se respinge, IMCO 20 pentru, împotrivă, se respinge, 100 pentru, împotrivă, se respinge, 101 pentru împotrivă, se respinge, 36 pentru împotrivă, se adoptă, 102 pentru împotrivă, se respinge, 37 pentru împotrivă, se adoptă, 38 pentru împotrivă, se adoptă, 39 pentru împotrivă, se adoptă, 103 pentru împotrivă, se adoptă, compromisul 6 pentru împotrivă, se adoptă, Compromisul 7 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă se adoptă. Inta 1 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 10 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 12 pentru împotrivă se adoptă. 13 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă se adoptă. 15 pentru împotrivă se adoptă. 57 masii pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 16 pentru, vă rog. Domnul Engström. Aici cred eu că există o greșeală în lista de vot. În uh, ședința raportorilor din umbră, noi am fost de acord asupra acestui amendament și anume să ștergem o parte și văd că există această frază. To decide whether to conduct ex officio examination for refusal on relative grounds Das ist ein mündlicher Änderungsantrag. Deci un amendament oral. Sau e chiar compromisul? Berichterstatterin sagt ja. Doamna raportor spune da, domnul Siefka spune și el da. Mi se pare că toată lumea e fericită și așa și votăm. Deci vă rog să ridicați mâna împotrivă. Bun, atunci așa s-a și adoptat. Bun. Trecem acum la 58 panserii, pentru împotrivă se respinge. IMCO 8, pentru împotrivă se respinge, 59 pentru împotrivă se adoptă. Apoi raportul. A, IMCO 8 l-am votat adinaur. Mai votăm o dată dacă vreți. IMCO 8 pentru împotrivă se respinge. Trecem acum la întregul raport, iarăși prin vot electronic. S-a deschis votul. 23 dafür, 23 pentru din 23 de voturi exprimate, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări raportoarei. Și acum trebuie să votăm rezoluția legislativă, iarăși prin vot uh, cu apel nominal. Das gleiche Ergebnis und jetzt kommt das Mandat. La fel și apoi mandatul din nou. Ultimul vot electronic. Mai lipsesc două voturi. Acum este complet. 22 pentru o abținere încă o dată. Felicitări raportoarei la negocieri. Doamna Wikström! I Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați contribuit la acest dosar extrem, extrem de complicat și, de asemenea, faptul că ați reușit să lucrați în niște condiții atât de grele, așa cum am lucrat cu toții. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc foarte mult. A fost o muncă de echipă și aș spune eu o echipă extraordinară. Și asta e valabil pentru colegi, pentru asistenți, pentru consilierii politici. Deci vă uh, mulțumesc tuturor și vă urez încă de pe acum Crăciun fericit. Danke. Zo. Mulțumesc. Bun, haideți să trecem la raportul RAPCAI. Bernard, dorești să mai spui ceva? Nu, doamna Tain a cerut să ia cuvântul. Vă rog, doamna Tain. Da, astăzi este ziua generală de plângeri la adresa libertății de circulație. N-aș fi zis nimic, dar și domnul Speroni a spus ceva în acest sens și știu că în această dimineață SND-ul s-a exprimat cu privire la trilogul economic și de aceea vreau și eu să iau cuvântul acum. Acest dosar nu a fost un dosar unic. Am, vom începe negocierile ca trilog, iar uh, Consiliul se opune permanent acestei uh, proceduri, acestei legislații. Am cerut o reuniune a raportorilor din umbră, însă aceasta nu a putut avea loc și am reușit până la urmă să mă întâlnesc direct cu raportorul marțea trecută la Strasburg, Însă, compromisurile realizate nu mi-au fost prezentate. Ieri am primit uh, la 6.40 lista de vot, într-un moment în care era clar că eu voi fi deja la trialog. M-am adresat verzilor și la ora 8 seara am reușit să ies de la trialog și să pregătesc și eu lista de vot. A durat până la ora 11. Mi se pare că secretariatul a avut probleme de a ne trimite la timp uh, ieri listele de vot. Asta vreau eu să spun despre procedură și vreau să vă spun că toți trebuie să avem dreptul să ne plângem și să nu acceptăm astfel de evenimente. Bine, vom strânge toate plângerile, așa și facem, și mai ales la sfârșitul mandatului. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Există o procedură la Viena referitoare la Uh, plângerile adresate în cor. Vreau și eu să mă alătur acestui cor de plângeri cu un alto și să vă spun că tocmai în această ultimă fază, da, eu, eu, sigur că pot să cânt, spune doamna Lichtenberger în italiană, dar nu voi cânta chiar acum. Cred că ne aflăm acum în ultima fază și că trebuie să fim atenți, să facem tot ce putem pentru a evita pe viitor astfel de uh, situații care acum par să se multiplice. Pentru că, sincer, nu se mai poate lucrăm cu toții până la miezul nopții primim prea târziu amendamente pe care nu mai avem timp să le analizăm până a doua zi dimineață. Încet, încet, acest obicei devine practică și mie nu-mi place deloc. Sincer, aici trebuie să lucrăm cu toții corect, pentru că altfel ne ia mama naibii. Trebuie să ajungem la un acord cu diverse persoane și acum există uh, foarte multe evenimente care s-au întâmplat și la votul acesta și la cel anterior, pe care nu le putem accepta pe termen lung. Și, domnule președinte, încercăm să facem tot ce putem ca să avem grijă și pe viitor să fie respectate mult mai bine termenele pentru că, sincer, încet, dar sigur, acest lucru devine o problemă și vreau să vă spun că mai ales e grav la grupurile mai mici, unde avem fiecare mai multe dosare de tratat și unde pur și simplu nu mai este fezabil acest lucru. Mulțumesc, eu fac tot ce pot, dar nu întotdeauna e suficient. Asta e situația. Lucrurile sunt așa cum sunt, mai ales la sfârșit de mandat. Însă e clar că trebuie să avem reguli clare în regulamentul de procedură, cu termene clare Însă, deocamdată, nu, nu e clar, nu putem să rescriem complet regulamentul de procedură. E alt subiect, însă, în orice caz, nu-l vom putea trata. Bun, în mandatul actual am luat notă de toate plângerile. Raportorul nu mai dorește să intervină. Trecem la amendamentul 44, doamna Tain. Pentru împotrivă se respinge. 60 a fost retras. 61 pentru împotrivă se adoptă. 64 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă se adoptă. 11 pentru împotrivă se adoptă, 12 pentru, împotrivă, se adoptă, 13 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. treisprezece neun dafür 14 dagegen abgelehnt. 9 pentru 14 împotrivă se respinge. 73 pentru împotrivă se respinge. 14, stați un pic. E corect. 14 pentru împotrivă se adoptă. E din ce în ce mai greu. 74 pentru... Aba nu. L-am rezolvat. 75 pentru împotrivă se respinge. 76 pentru împotrivă se respinge. 15 pentru împotrivă se adoptă, compromisul 2 pentru împotrivă se adoptă, 19 pentru împotrivă se adoptă, 80 pentru împotrivă se adoptă, 81 pentru împotrivă se adoptă, 20 pentru împotrivă. Haideți să verificăm.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 12 pentru se adoptă. 83 pentru, împotrivă, se verifică și 83. Zwölf dafür, elf dagegen angenommen. Se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă, 84 pentru, împotrivă, se adoptă, 85 pentru împotrivă se respinge, 91 pentru împotrivă. Ba nu era caduc, aveți dreptate, deci nu-l mai votăm. Trecem la 22. Pentru, împotrivă, se adoptă. 30. Pentru, împotrivă, se adoptă. 86. Pentru, împotrivă, se adoptă, 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendment 25 dafür. 25 da pentru împotrivă se adoptă, 26 pentru împotrivă se adoptă, 89 pentru împotrivă se respinge, 27 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Das sind 15 dafür, 9 15 pentru 9 împotrivă se adoptă. 28 pentru împotrivă se adoptă. 29 pentru împotrivă se adoptă. 31 pentru împotrivă se adoptă. 32 pentru împotrivă se adoptă. 33 pentru împotrivă se adoptă. 34 pentru împotrivă se adoptă, 35 pentru împotrivă se adoptă, 36 pentru împotrivă se adoptă, 94 pentru împotrivă se adoptă, 95 pentru împotrivă. Eu aș zice că pentru, dar haideți să verificăm. vierzehn dafür zehn dagegen angenommen. Se adoptă. 37 pentru împotrivă se adoptă. 38 pentru împotrivă se adoptă. 39 pentru împotrivă se adoptă. 40 pentru împotrivă se adoptă. 41 pentru că nu mai știu dacă l-am adoptat sau nu. Haideți să votăm acum. 41 pentru împotrivă se adoptă. 42 pentru împotrivă se adoptă. 43 pentru împotrivă se adoptă. 45 pentru împotrivă se adoptă. 1 pentru împotrivă se adoptă. 49 acum. Bodu 49 pentru se adoptă. 50 pentru împotrivă se adoptă. 52 pentru împotrivă se adoptă, 53 pentru împotrivă se adoptă, 55 pentru împotrivă se respinge, 55 uh, mă scuzați pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Für 13 dagegen abgelehnt. Se respinge. 56 pentru împotrivă se adoptă. Se respinge. 57 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotrivă se adoptă. Și acum întregul raport, vot electronic. 23 dafür, eine... 23 pentru un vot împotrivă. Felicitări raportorului și acum rezoluția legislativă. Abstimmung ist eröffnet. Gut, keiner mehr. Doch, jetzt haben wir alle. 23 dafür. 23 pentru un vot împotrivă, exact același rezultat. Uh, pentru că cred că mandatul nu mai trebuie să-l votăm. Haideți să trecem la raportul Baldasare. Privind informațiile nefinanciare, doriți să spuneți ceva? Nu? Este destul de lungă lista de vot. Oricum. În primul rând avem amendamentul 42 Piper și alții pentru, împotrivă, se respinge. Patruzeci trei pentru, împotrivă, se adoptă. Econ și DV1 pentru împotrivă. Aba nu, trebuie să nu mai votăm acestea. DV44 pentru împotrivă se respinge. 203 pentru împotrivă se respinge. 128. 178, spune președintele. Da, secretariatul confirmă 178 pentru împotrivă, se respinge. IMCO 22 pentru împotrivă, se verifică. IMCO 22. 10 dafür, 13 dagegen abgelehnt. Se respinge. Mai departe, Econ 39 pentru... De ce, spune președintele? Ok, also doch ja. Also Econ 39. Econ 39 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. 10 dafür, 13 dagegen ab. 10 pentru, 13 împotrivă, se respinge. Econ 40 pentru, împotrivă. Verificăm și aici. Das 12 dafür, 12. 12 la 12, se respinge. Dann kommen wir zu Econ 53. Econ 53 pentru împotrivă. Verificăm și aici. E totul atât de la limită încât nici n-are rost. Kommt keiner mehr, ne? Gut. 4 dafür, 19 dagegen. 4 pentru 19 împotrivă. Cât se poate de clar, se respinge. Econ 5-5 pentru împotrivă. Se respinge. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 19. 119 se scuză președintele, dar articolul 19. Pentru. Împotrivă. Se respinge. IMCO 9. Pentru împotrivă. Se respinge. FAM 11 pentru, împotrivă, se respinge. Emplu 14 pentru, împotrivă, se respinge. I36 pentru, împotrivă, verificăm. I36. vierzehn dafür zehn dagegen ist angenommen. imco zehn dafür uh, se adoptă. Imco 10 pentru, împotrivă, se respinge. No, 29 pentru, împotrivă, se adoptă. Ă, compromisul 13 pentru două părți, două părți se șoptește în sală. Ă, prima parte pentru împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, se adoptă și ea. Și trecem la compromisul 14. Sărim. Trebuie să răspoim. Avem compromisul 14. Pentru, împotrivă, se adoptă. 188. Pentru, împotrivă, se adoptă. Putem să și verificăm, vă rog, la 188. Nici o problemă. 11 Da, mai la limită decât mă așteptam, se adoptă cu 13 la 11. Empl 29 e acoperit. 202 și el. 147. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Și acum 149 pentru. Pentru, pentru. Împotrivă. Verificăm. 149. ce pentru 11 împotrivă se adoptă. DV 35 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 15 pentru împotrivă se adoptă. Econ 46 pentru împotrivă se respinge. Așa era, spune președintele, sau am uitat ceva, Der Liste habe ich den hier nicht. Jetzt kommt 193. Acum urmează 193, abia acum. 193, două părți, prima parte. Pentru, împotrivă. Da. Se verifică mai bine, verificăm. S-a deschis votul. 13 împotrivă, 11 pentru se respinge. A doua parte, poate că s-a rezolvat. Votăm, votăm. Pentru împotrivă, se respinge. 35 pentru împotrivă se adoptă. Verificăm? Bine, verificăm la 35. 14 pentru, 10 împotrivă, se adoptă. Econ 47. E acoperit. ITRE 12. Pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm ITRE 12. Se respinge 12 la 12. Econ 49 pentru împotrivă, se respinge. Dar uh, nu prea ridicați mâna, așa că haideți să verificăm electronic la 49. Fieră, fieră. 4 pentru 13 împotrivă, 7 abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru împotrivă se adoptă. Și acum tot răsfoim până la compromisul 17. Pentru împotrivă se adoptă. Econ 56. Pentru împotrivă se respinge. Compromisul 18. Pentru împotrivă se adoptă. 209 pentru împotrivă se respinge. 210 pentru împotrivă se respinge. 211 pentru împotrivă se respinge. 212 pentru împotrivă se respinge. 213 pentru împotrivă se respinge. Econ 60 și 61 împreună pentru împotrivă se adoptă. 46 pentru împotrivă verificăm. 46. paisprezece pentru 10 împotrivă se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă se adoptă. Econ 7 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 44 pentru împotrivă verificăm. 12 la 12. Se respinge. Ample 1. Votăm acum. Pentru, împotrivă. Se respinge. 48. Pentru, împotrivă. Verificăm. La 48. Patru, 13 împotrivă, 7 abțineri se respinge. Econ 4 pentru, împotrivă, se respinge. 47 pentru, împotrivă, verificăm. Nu e destul de clar. Doisprezece la 12 se respinge. Inco 1 pentru, împotrivă, se respinge. Econ 14. Pentru, împotrivă. Verificăm la Econ 14. Iarăși 12 la 12 se respinge. DV8 pentru Împotrivă. Se respinge. 52. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm și aici. Zwölf dafür, zwölf dagegen, abgelehnt. 12 12 se respinge. 51. Pentru, împotrivă. Se adoptă. 45. Pentru, împotrivă verificăm și aici. Zwölf dafür, zwölf dagegen, abgelehnt. Se respinge la fel. 49 pentru împotrivă. Verificăm din nou. 49. 12 dafür, 12 dagegen, abgelehnt. Respinge 12 la 12. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 56. Uh, pentru. Împotrivă. Verificăm și aici. Mm, cred că iarăși vor fi 12 la 12. Exact. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Oare de ce trecem la 113 și nu la 76? La 76 am greșit. Pentru, împotrivă, se respinge. 113 pentru, împotrivă. Verificăm și aici, 113, deci. Cam la fel, sau încă o dată, încă o dată de la capăt. 113 verificăm aici. Nu, suntem la 113. Doisprezece la 12. Puteam să ghicesc, dar trebuie să fim siguri întotdeauna. Compromisul 5. Pentru împotrivă se adoptă. 63 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 6 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă se adoptă. IMCO 4 pentru, împotrivă, se adoptă. DV 14 pentru, împotrivă, se respinge. 79 ă, pentru, împotrivă, verificăm. La 79. Jetzt war komplett. Ah, 12 pentru, 12 împotrivă. E un fel de standard, rezultat standard, se respinge. 80 pentru, împotrivă. Se adoptă. Emplă 7 pentru, împotrivă. Se adoptă. 81 pentru, împotrivă. Verificăm și aici. elf dafür elf dagegen zwei enthaltungen. mal was neues. amendamentul 13 pentru împotrivă verificăm și aici Doisprezece, 12, din nou. Suntem de unde am pornit. Se respinge. Econ 22. Pentru. Împotrivă. Se... Nici nu știu. Verificăm. N-are rost altfel. Unsprezece pentru 13 împotrivă se respinge. 98 pentru împotrivă. De, împotrivă încă o dată. Cine împotrivă? Verificăm. Nici n-are rost. Verificăm. Dafür. 11 pentru, 12 împotrivă se respinge. Econ 12 pentru, împotrivă. Aș zice că se respinge. Fem 2 pentru, împotrivă. Test. 11 dafür, 12 11 pentru, 12 împotrivă se respinge. Amendamentul 109 pentru, împotrivă. Verificăm iarăși electronic. Dafür, 12 la 12 se respinge. Econ 23 pentru, împotrivă, se respinge. 82. Pentru. Împotrivă. Verifică. Dafür, 9. 15 pentru 9 împotrivă. De data aceasta e clar. Se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă se adoptă. Compromis, uh, amendamentul 68 pentru împotrivă se respinge. Ampl 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. DV 17. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. AFET 4. Pentru, împotrivă, verificăm. AFET 4. 13 pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă. Verificăm. No. Da. 12 dafür, 12. 12, 12. Se respinge. Imco 7 pentru, împotrivă. Se adoptă. Verificăm. Prea bine. Econ, uh, IMCO 7, mă scuzați. Dafür, 12 dagegen ab. 12, 12 se respinge. Econ 25. Pentru împotrivă. Verificăm din nou. Econ 25. 12 dafür, 12 dagegen, abgelehnt. 12 pentru, 12 împotrivă. Se respinge. DV21 pentru împotrivă. E clar, se respinge. Compromisul 11 pentru împotrivă se adoptă. FAM 3 pentru împotrivă se respinge. FAM 6 pentru împotrivă verificăm la FAM 6. 11 pentru, 12 împotrivă. Se respinge. FAM 7 pentru, împotrivă. Aș zice că se respinge. Empl 4 pentru, împotrivă. Se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă se adoptă. FAM 9 pentru, împotrivă, mehr. 11 dafür, 12 dagegen, abgelehnt. Se respinge. 77 pentru împotrivă. Se respinge. 110 pentru împotrivă. Verificăm la 110. für, 12 gegen ab. 12 pentru, 12 împotrivă, se respinge. Econ 30 pentru, împotrivă, se adoptă. DV24 pentru, împotrivă, se respinge. 112 pentru, împotrivă, verificăm la 112. Für 12. 12 pentru, 12 împotrivă se respinge. FAM 10 pentru, împotrivă, nu mi-e foarte clar. Vot electronic. Dafür, 12 dagegen, abgelehnt. Aceeași majoritate, 12 12, se respinge. 111 pentru, împotrivă, verificăm. Ganz hier 12 a 12 12 Se respinge. Votul astfel amendat. Vot electronic. Ah. 21 21 pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului. Rezoluția legislativă, iarăși vot electronic. dafür. 21 de voturi pentru, un vot contrar, două abțineri. Mandatul de negociere, vot electronic. dafür. 22 de voturi pentru, un vot contrar. S-a decis. Încă o dată felicitări raportorului. Mai departe, raportul Sayer 1. Iosef, ai ceva de spus? Nu? Începem. E documentul 2320. Trebuie să votăm doar uh, raportul în întregimea sa, un singur vot electronic fără amendamente. S-a deschis votul electronic. Douăzeci și trei pentru, un vot contrar, nicio abținere. S-a decis. Rezoluția legislativă, alt vot uh, electronic. Este în betrieb. Același rezultat. Și mandatul de negociere, din nou, vot electronic. 22. de voturi pentru, un vot contrar. Felicitări domnului Sayer. Al doilea raport Sayer este cu numărul 2013 per, 2, per 218. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 3 pentru împotrivă se adoptă, 4 pentru împotrivă se adoptă și, dragi colegi, restul votăm în bloc. Pentru, împotrivă, se adoptă. Acum, raportul astfel amendat, vot electronic, s-a deschis votul. Jetzt ist dafür, eine Nein. 22 pentru, un vot împotrivă, se adoptă și acum rezoluția legislativă, din nou vot electronic. Dafür, eine Nein. 23 pentru un vot împotrivă și acum mandatul, vot electronic. Ja. 23 dafür, eine Nein-Stimme. Aceeași majoritate. Se adoptă. Și acum ultimul, look, ultimul uh, raport din pachetul SIRE. Ultimul document. Putem vota în bloc toate amendamentele. Pentru, ridicați mâna, împotrivă, se adoptă. Iarăși, uh, trei voturi electronice. Acum vot, uh, votăm raportul în sine. 22 dafür. 22 pentru un vot împotrivă. Se adoptă. Acum rezoluția legislativă, tot prin vot electronic. Das gleiche Ergebnis. Același rezultat se adoptă și acum mandatul, iarăși prin vot electronic. 23 dafür, 23 pentru un vot împotrivă, se adoptă. So, dann kommen wir zu Trecem acum la raportul doamnei Castex privind redevențele pentru copia privată. Doamnă Castex, doriți să mai spuneți ceva? Vă rog. Oui, monsieur le président. Euh- da, domnule președinte. Înainte de a trece la vot, vot, aș dori totuși să-mi exprim un regret și anume că nu am reușit să ajungem la amendamente de compromis, mai ales uh, în ceea ce privește PP-ul și grupul socialiștilor și democraților. Eu am făcut multe propuneri care au fost respinse în bloc vineri seara, târziu, și iată că astăzi trebuie să votăm și cred că va fi un vot destul de complicat. Și suntem destul de obosiți la finalul acestei dimineți și mi-e teamă. Mi-e teamă. Chiar dacă nu e vorba de un raport legislativ, ceea ce va reieși de la acest vot s-ar putea să nu fie neapărat foarte citeț și nici neapărat foarte favorabil celor care uh, se ocupă de cultură în Uniunea Europeană și au anumite drepturi. Uh, de aceea, pe durata acestui vot, poate că va trebui să intervin la anumite amendamente, pentru că pe lista de vot sunt niște amendamente care dispar. Dar eu propusesem niște amendamente de compromis, mai ales cu domnul Bodu, cu, în ceea ce privește raportul între licențe și copile private, și aș vrea să votăm aceste propuneri de amendamente, pentru că propunerile lor au fost mai echilibrate decât cele făcute de raportorii din umbra PPE. Și, deci, în funcție de vot și în funcție de amendamente, uh, aș dori să am posibilitatea fie să-mi retrag numele de la anumite amendamente, fie să păstrăm numele meu, dar să propunem amendamente suplimentare în plen. Doamnă Castex, dat fiindcă nu mai avem foarte mult tot și că lista de vot e foarte lungă, uh, vă întreb de ce n-am votat în ianuarie. Am putea să amânăm votul pentru ianuarie, pentru că e un vot foarte lung și complex, e un raport nelegislativ. Și deci, de ce să nu votăm în ianuarie, vă întreb? Dacă raportoarea ar fi de acord, Vă rog, doamnă Castex. Euh, le report du vot en... Dacă amânarea votului în ianuarie ne va permite să continuăm discuțiile și să avem amendamente de compromis, atunci da, sunt de acord. Dar dacă din nou mi se va spune nu de câte ori propun un amendament de compromis, atunci e clar că nu vom avansa, ba din potrivă, dăm înapoi. Așa că, da, poate că am putea vota mai senin în ianuarie. Bun. Înțeleg că raportoarea este de acord cu amânarea. Dacă nimeni nu se opune, atunci votăm acest raport în ianuarie. La 11.45 vine președinția Elena aici și uh, vreau să mai fim în sală și să mai avem timp este oricum un text foarte complicat. Doamna Wikström. We have tried. Noi am încercat să găsim amendamente de compromis pe acest text, dar e imposibil, imposibil. Ori ești pentru, ori ești împotrivă. Ori ești însărcinată, ori nu ești însărcinată. Nu poți să fii însărcinat pe jumătate, da? Exact același lucru și aici. Mai bine haideți să votăm, pentru că știm exact că dosarul acesta se va acumula, se acumula împreună cu altele după Crăciun. Și e pur și simplu, se întâmplă, de un, uneori se întâmplă că nu ești pe aceeași lungime de undă, așa că haideți să fim pragmatici. Eu nu cred că asta ar fi o problemă. Cred că problema este că termenul încă nu a expirat. Domnul Engström. Yes, I agree with Mrs. Wikström. Eu sunt de acord cu doamna Wikström E adevărat că avem opinii diferite, așa că mai bine să trecem la vot. Gut, dann lasse ich jetzt darüber abstimmen, ob... Haideți să votăm dacă votăm sau nu. Cine este pentru amânare, vă rog să ridice mâna. Wer ist gegen... Cine este pentru amânare? Pentru amânare. Haideți să verificăm electronic că e mai simplu. Cine este pentru amânare să voteze da, să voteze pentru. Cine este împotrivă să voteze împotrivă. Okay. 13 pentru amânare, 9 împotriva amânării, o abținere. Deci am amânat votul pentru ianuarie. Trecem acum la raportul Stoianov. E mai scurt, <laughs> în mod clar. Domnule Stoianov, doriți să mai spuneți ceva? Nu? Deci votăm. 12 pentru, împotrivă, se respinge. 1 pentru. Împotrivă se adoptă. 2 pentru. Împotrivă se adoptă. 3 pentru. Împotrivă se adoptă. 4 pentru. Împotrivă se adoptă. 5 pentru. Împotrivă se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Mi se pare că se respinge. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă. Verificăm 16. Dafür. 13 pentru 10 împotrivă se adoptă. 6, 6 pentru împotrivă se adoptă 7 pentru, împotrivă, se adoptă 17 pentru, împotrivă, se adoptă 18 pentru, împotrivă, se adoptă 19 pentru, împotrivă, se adoptă 8 pentru, împotrivă, se adoptă 20 pentru, împotrivă, se adoptă 9 pentru, împotrivă, se adoptă 21 pentru, împotrivă, se adoptă 10 pentru, împotrivă se adoptă, 11 pentru împotrivă se adoptă și acum proiectul de aviz în întregime pentru, uh, ba nu, vot electronic. dafür. 23 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Se adoptă. Trecem acum la raportul Wieland. Avem aici amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă, întregul aviz pentru, împotrivă. Ba, trebuie să verificăm electronic, spune președintele. Electronic abstimmung Vot electronic pentru întregul aviz, s-a deschis votul. Bine? Uh, Castex. Ja. Achso, Entschuldigung, Castex. Președintele rectifică, Castex. Steht dick gedruckt Wieland. Aici scrie mare Wieland, ce să fac? Castex, vollkommen richtig. Tut mir leid, Frau... Dar sigur că e Castex, mă scuzați, doamnă Castex, n-a fost cu rea, rea intenție. Okay. 22 22 pentru niciun vot împotriva nicio abținere. Felicitări raportoarei doamnei Castex. Foarte bine. Haideți să trecem acum la colegul Fos. Avem o chestiune de temei juridic. Vă rog, domnule Fos. Și eu pot să mă exprim foarte scurt. E vorba de o propunere de regulament a Consiliului privind întreaga uh, inițiativă privind medicamentele 2. Temeiul juridic este conform Comisiei 187, iar Comisia competentă în fond consideră că și 168 alinatul 5 trebuie adăugat, însă aici este vorba despre crearea unei întreprinderi comune și nu despre ameliorarea sănătății umane. Deci putem să fim de acord cu temeiul juridic propus de comisie, și de aceea vă propun ca acest temei juridic propus de comisie să rămână cel valabil. Mulțumesc foarte mult, deci respectăm ce a propus comisia ca temei juridic. Mai sunt alte observații? Nu? Atunci consider că se adoptă și mulțumesc colegului Fos. Am încheiat astfel voturile. Îl ce facem cu raportul dumneavoastră, doamna Regner? Trebuie să-l mai discutăm azi sau... Nu. Nu. Atunci așa rămâne. Era vorba de punctul 20, parchetul european. Cu aprobarea raportoarei a fost amânat punctul 20 și e logic pentru că nici raportorul pe subsidiaritate nu e prezent, deci se amână pentru ianuarie Trecem acum la punctul 33. Și îi urez bun venit domnului Bernatonis, domnului ministru Bernatonis, președintele Consiliului din partea Lituaniei. Îi mulțumesc și îl rog să ne prezinte rezultatele președinției lituaniene. Vă rog frumos! Pone pirmininke, Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie. Președintele, vă rog să discutați afară ca ministrul să ne poată prezenta discursul său. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti Lietuvos pirmininkavimo rezultatus. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate pe care mi-a acordat pentru a prezenta rezultatele președinției lituaniene în domeniul justiției. Deși acest lucru este, a fost prima președinție lituaniană a Consiliului Uniunii Europene, suntem fericiți având în vedere rezultatele obținute. Întreaga echipă de președinție a lucrat din greu pentru a-și îndeplini scopurile fixate în fața dumneavoastră în luna iulie și este foarte clar faptul că aceste rezultate nu ar fi fost ușor de obținut fără sprijinul celorlalte instituții europene ale Uniunii Europene. De aceea doresc să mulțumesc membrilor Parlamentului European, mai ales președintelui acestei comisii, domnului Lene. Vă mulțumesc pentru cooperarea sinceră și pentru sprijinul de care ați dat dovadă pe durata președinției noastre. Sunt convins că rămânând imparțial, și uh, ținând seama de opiniile exprimate de toate părțile implicate, am reușit să uh, asigurăm un proces legislativ lin și fără dificultăți pe durata președinției noastre și sper că nu sunteți dezamăgiți în vedere rezultatele obținute. Dați-mi voie să vi le prezint pe scurt. Noi ne-am concentrat pe trei aspecte. Mai întâi, o Europa cu creștere economică și Europa deschisă. Apoi, în ce asurește justiția, ne-am concentrat pe acele măsuri care trebuie să restaureze încrederea în economia europeană, în creștere, în crearea de noi locuri de muncă, în întărirea piețelor europene, stabilitatea financiară și să întărească Uniunea Economică și Monetară. Am lucrat în așa fel încât să ne asigurăm că îmbunătățim relațiile noastre cu țări terțe și ne-am concentrat pe partenerii noștri din Est pentru a avea acorduri de cooperare și parteneriat cu aceste țări. Notăm cu satisfacție faptul că președinția lituaniană a făcut, a înregistrat progrese substanțiale în acele inițiative ale Comisiei care au drept scop respectarea drepturilor fundamentale și care pot contribui la o creștere globală a Uniunii Europene. Și una dintre misiunile cele mai urgente pentru Lituania în, moment, în momentul în care a preluat președinția a fost să încheie negocierile în ceea ce privește noul program financiar în domeniul justiției și suntem bucuroși de faptul că um, prin această colaborare strânsă cu Parlamentul European și cu domnul raportor, domnul Berlinger, am reușit să ne îndeplinim acest rezultat, acest, să obținem rezultatul scontat. De asemenea, am lucrat și pe programul de la Stockholm pe durata președinției noastre și ne-am concentrat pe nevoile cetățenilor europeni. Și am pus accentul pe, având în vedere că anul 2014 este anul cetățenilor europeni, am vrut să punem accentul pe protecția drepturilor individuale, pe drepturi egale și uh, oportunități egale și pe lupta împotriva discriminării. Iar pentru a sublinia acest an deosebit al cetățenilor europeni și al cetățenilor europene, am avut un ultim eveniment care a fost consacrat acestui subiect, care a avut loc, deci evenimentul s-a derulat la Vilnius și pe durata acestui eveniment am uh, explicat care sunt rezultatele obținute în acest domeniu și care sunt dorințele noastre de viitor. Știm că programul de la Stockholm se va încheia în 2014. De aceea, în ședința interministerială informală care a avut loc în iulie la Vilnius, am lansat cu discuții politice în ceea ce privește perspectivele de viitor în domeniul JAI și am cerut statelor membre să prezinte propunere în scris în ceea ce privește ghidul întrumător și principiile generale în domeniul JAI. Pe durata președinției noastre, aceste discuții au continuat la nivel de experți. Și în timp ce miniștrii au avut un schimb de opinii pe acest uh, subiect, ședința a avut loc în decembrie și avem anumite propuneri înaintate, preliminare înaintate de anumite state membre și vrem să mulțumim Greciei, care face parte din triul uh, președințial, pentru faptul că va continua aceste discuții și sperăm că aceste discuții, atât la nivel de Consiliu cât și la nivel de Parlament European, vor reprezenta un element util, o contribuție utilă pentru a determina care vor fi liniile directoare viitoare în domeniul JAI, tocmai pentru a avea Europa în creștere, va trebui să ne concentrăm pe acele măsuri legislative care vor avea drept scop principal stimularea creșterii. Și în acest domeniu, contribuția noastră principală a fost să avem noi proceduri pentru a ajuta creditorii să își recupereze sumele și în același timp să protejăm prin aceste măsuri și drepturile datornicilor. În momentul în care noi am venit în fața comisiei dumneavoastră în iulie, am prezentat care era dorința noastră de a ajunge la un acord pe această temă la nivel de Consiliu și progres semnificativ a fost făcut pe durata negocierilor pe acest dosar în ultimele luni și suntem bucuroși să vă putem prezenta aceste rezultate. Noi am reușit să ajungem la o abordare generală în acest dosar în Consiliul din decembrie și ba, ă, discuțiile vor începe astăzi bazându-ne pe acest mandat și domnul Baltazare ca și raportor va participa la aceste discuții. Trebuie să notăm că în momentul în care am discutat acest dosar, atât Comisia Iuri cât și Parlamentul au subliniat anumite principii fundamentale și anume să avem un echilibru între interesele celor care sunt creditori și celor, interesele celor care sunt debitori. Și de aceea așteptăm cu nerăbdare o a treia lectură pe, acest, pe această inițiativă. Și propunerea de modificare pentru regulament în ceea ce privește procedurile de insolvență au drept scop să crească eficiența acestor proceduri în cazul în care care există conflicte transfrontaliere și să depășim astfel aceste uh, această perioadă de criză temporară. Noi am discutat toate aceste subiecte și la nivel de experți. E un subiect deosebit de important, abordat de asemenea și la nivel de miniștri la Consiliul din decembrie și statele membre au avut astfel ocazia să uh, facă un schimb de opinii în ceea ce privește registrele de insolvență, cooperarea, procedurile de cooperare și am uh, reușit să punem la punct uh, un linii directoare pe acest domeniu. Un alt progres însemnat în domeniu și asupra care ne-am concentrat e vorba de legislația europeană care se aplică uh, comercianților, ideea fiind să îmbunătățim piața internă și să creăm condițiile optime pentru tranzacții transfrontaliere. Legislația aceasta este inovatoare, este un dosar complex și trebuie să fie în continuare analizată în detaliu pe durata președinției noastre am făcut acest lucru și să sperăm că aceste discuții vor continua pe marginea acestui instrument pentru a obține rezultate cât mai bune. Discuțiile la nivel de experți au a, demonstrat că deocamdată e prea devreme să cerem Consiliului să analizeze substanța, conținutul acestei dosar, pentru că în continuare mai sunt anumite aspecte care trebuie să fie analizate și statele membre încă nu sunt gata să ia decizii politice pe acest subiect. Discuții intense pe aceste propuneri au fost organizate de asemenea și în Parlamentul European, unde s-a propus să existe o restrângere a sferei de acoperire. Și sunt convins că și Consiliul va urmări cu atenție aceste dezbateri. Negocieri intense au avut loc de asemenea pe această propunere pentru a, modifica regulamentul Bruxelles 1. Acest lucru a fost prezentată în luna iulie și are drept scop să avem o compatibilitate între regulamentul Bruxelles 1 și celelalte piese legislative, tocmai pentru a avea condițiile necesare în așa fel încât să putem avea un pachet coerent. Trebuie să vă informez că aceste discuții pe această propunere au dus la o abordare generală adoptată în Consiliul din decembrie și avem speranța că acest lucru ne va permite să avem un acord în prima lectură în discuțiile noastre cu Parlamentul European. Președinția noastră a făcut progrese însemnate în ceea ce privește abolirea anumitor piese legislative și anumitor formalități. Pe durata președinției noastre n-am avut uh, timp de șase luni discuții pe această temă. Am condus de asemenea și negocieri în ceea ce privește regimul de proprietate matrimonială și uh, consecințele uh, în domeniul în care există contracte de parteneriat înregistrate. Experții au discutat acest lucru, însă rezultatele nu au putut fi uh, prezentate, având în vedere anumite rezerve politice exprimate de anumite delegații pe macina celor două propuneri. Este clar că aceste subiecte trebuie să fie rezolvate pe viitor. Progrese importante au fost înregistrate în ceea ce privește reforma sistemului uh, european de comerț. Aș vrea să mă felicit Parlamentul European pentru munca intensă depusă pe acest dosar și, după cum știți, președinția, pentru președinția lituaniană acest subiect a fost unul prioritar și am colaborat cu statele membre și cu Comisia pe această temă. Pe durata președinției noastre am avut discuții importante, atât în ceea ce privește directiva, cât și regulamentul. Și am avut un, progres, un raport de progres la, care a fost prezentat la Consiliul din decembrie. De aceea ne credem că am pus bazele necesare pentru a găsi o soluționare viitoare în domeniul acesta al inițiativelor legislative referitor la mărcile comerciale. Apoi, în domeniul e-justiție, am vrut să ne consacrăm pe strategia referitoare la e-justiție 2014-2018 și a fost adoptată în Consiliul din decembrie și aici avem foarte multe activități prevăzute. Avem un plan de acțiune detaliat cu progrese clare pentru uh, perioada 2014-2018. În momentul în care primul plan de acțiune a fost adoptat, s-a constatat că au existat foarte multe progrese înregistrate în domeniu și noi, stra noile strategii vor reprezenta o platformă solidă pentru a continua această activitate importantă. Apoi, pachetul de protecție a datelor este de asemenea o inițiativă foarte importantă și complexă și pe marginea acestea, președinția a organizat negocieri intense. Cu toate acestea, am în vedere toate eforturile și discuțiile intense, atât la nivel de experți cât și la nivel politic. Mai sunt în continuare anumite chestiuni politice și juridice care trebuie să fie rezolvate și să sperăm că vom ajunge la un compromis la nivel de Consiliul. Președinția dorește să-și exprime mulțumirea, având în vedere că au existat mai multe discuții trilaterale uh, împreună cu Parlamentul European în ceea ce privește drepturile de copyright și s-a ajuns la un acord cu Parlamentul European pe această temă și astfel avem posibilitatea să adoptăm această propunere la începutul lui 2014 în cea de-a treia lectură. Avem speranța că parla poziția Parlamentului va putea fi adoptată în ședința plenară din 2014, ianuarie 2014. Vrem să mulțumim doamnei raportor, doamna Galo, pentru atitudinea sa extrem de constructivă în momentul în care am încercat să ajungem la un acord pe acest dosar. Și noi suntem de părere că doar o cooperare eficientă între cele trei instituții ne, vor, ne va permite să ajungem la un acord comun, pentru că e un element deosebit de important pentru a avea o piață digitală unică până în 2015. În octombrie, Comitetul Reprezentanților Permanenți a acordat un mandat președinției pentru a lansa negocieri cu Parlamentul European, ideea fiind să ajungem la un acord uh, referitor la modificarea directivei uh, referitoare la audit și a uh, modificarea regulamentului în ceea ce privește cerințele specifice uh, din punct de vedere statutar pentru entități publice, de interes public în domeniul auditului. Și am colaborat cu raportorul Parlamentului European, domnul Karim, și e clar că negocierile acestea avansează foarte bine. Este deosebit de important să subliniem că scopul acestei uh, modificări a directivei este să avem o îmbunătățire a calității auditorilor și să îmbunătățim condițiile necesare pentru ca piața internă pentru audituri financiare să fie cât mai bună. Pe durata președinției noastre am avut și discuții în ceea ce privește dezvăluirea anumitor informații nefinanciare din partea companiilor, ideea fiind să îmbunătățim întregul sistem de management în Uniunea Europeană. Această propunere a fost examinată la nivel de experți și Săptămâna trecută, Comitetul Reprezentanților Permanenți a acordat un mandat președinției pentru a începe un uh, trialog for, informal noi suntem de părere că această propunere va îmbunătăți calitatea, eficiența și coerența felului în care sunt dezvăluite anumite informații nefinanciare din ceea ce privește companiile peste tot în Uniunea Europeană. Acum, în una din prioritățile orizontale ale președinției a fost întărirea relațiilor cu țările din, uh, care fac parte din parteneriatul estic. În octombrie a avut loc o întâlnire la nivel de miniștri și au fost invitați și miniștrii reprezentând țările participante la parteneriatul estic. Și pe durata acestei ședințe uh, s-au făcut pași însemnați pentru a ajunge la o cooperare sporită în domeniul JAI. Stimați membri ai Parlamentului European, iată că v-am prezentat rezultatele obținute de președinția lituaniană în domeniul JAI. Cu toate acestea, dincolo de aceste priorități deja menționate, noi am mai lucrat și pe alte dosare și am făcut eforturi maxime pentru a ne asigura că președinția noastră obține rezultate tangibile și este un succes. În ultimele șase luni am observat că am depășit o anumită fază, am ajuns într-o etapă istorică, am încercat să consolidăm relațiile și cooperarea între diferitele instituții. În numele președinției și echipei președinției aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea dumneavoastră și pentru sprijinul pe care l-ați demonstrat în ultimele șase luni. Sper că finalul președinției noastre nu va însemna finalul cooperării noastre, ci că această muncă va fi preluată de către președinția Elena și că vom uh, reuși în continuare să înregistrăm progrese. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Mulțumim pentru această prezentare, domnule ministru, și acum colegul Baldastare are cuvântul. Sì, grazie Presidente. No, nessuna domanda. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am întrebări de, um, în mod special pe care aș dori să le adresez președinției, pentru că ministrul ne-a făcut o prezentare exhaustivă a situației. Cu toate acestea, aș dori să amintesc bilanțul excelent al președinției lituaniene. Uh, anumite rezultate au fost prezentate de domnul ministru. În ceea ce mă privește, într-adevăr pot spune că, da, astăzi Discuțiile trilaterale în ceea ce privește confiscarea uh, temporară a anumitor conturi în uh, litigii transfrontaliere vor începe și plecând de la discuțiile avute în ultima vreme, eu cred că uh, dosarul acesta este pe o cale bună, avansează bine și cred că putem fi optimiști în ceea ce privește rezultatele pe care le vom obține pe viitor. Într-adevăr, trebuie să ajungem la un echilibru între drepturile de care se bucură creditorii și drepturile pe care le au debitorii și am reușit să ajungem deja la o primă poziție de acord, ceea ce e un element pozitiv. Un alt element semnificativ pe care trebuie să-l recunoaștem ca fiind un merit al președinției lituaniene este faptul că la Coreper am ajuns la o poziție comună ce a fost adoptată referitor la informațiile nefinanciare. Uh, știți că noi în comisia noastră astăzi dimineața am adoptat un uh, document pe această temă și am văzut uh, în momentul votului că era un dosar, cum să spun, delicat uh, și au existat anumite puncte de vedere destul de divergente. Ori noi ce constatăm, Consiliul a definit o abordare comună care reprezintă de fapt un punct de plecare pentru a putea dezbate acest subiect. Și mi se pare un element deosebit de important și de pozitiv și vreau să-l subliniez. Vreau deci să insist asupra unei evaluări extrem de pozitive în ceea ce privește munca realizată până în prezent și în privința temeliilor ce au fost astfel construite pentru a lansa discuții viitoare. Mulțumim foarte mult, domnule Baldasare. Doamna Tain. Domnule ministru, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Baldasare. Vă mulțumim pentru această prezentare, pentru acest bilanț. Ne-am străduit și noi din greu în această dimineață cu raportul cu privire la auditare. Eu sunt uh, um, raportoare pe cele două dosare cu privire la bunuri și ați spus că au existat câteva rezerve politice de examinare și că acestea vor fi soluționate. Aș vrea câteva detalii. Uh, câte state membre au aceste rezerve um, și care este marja procentuală a rezervelor înaintate și de ce mai apar în continuare aceste mici obstacole. Mă interesează în vederea trecerii acestor două dosare cu privire la dreptul bunurilor. Mulțumim foarte mult, domnul Zviefka. Dziękuję. Panie ministrze... Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Vreau să vă felicit sincer pentru cele șase luni de președinție și pentru minunata noastră cooperare. Ați avut Ați făcut o prezentare scurtă, dar foarte cuprinzătoare și acest lucru a redat pe deplin felul în care ne-am descurcat împreună în aceste șase luni. Uneori nici nu știm cât putem să parcurgem din agenda noastră. Iată că sub președinția lituaniană dumneavoastră ați arătat cât de mult putem progresa. Vă mulțumesc așadar pentru toată munca și pentru rezultatele astfel obținute. Avem și pachetul cu privire la brevete, Totul uh, s-a derulat foarte bine. Sperăm să finalizăm munca pe timpul președinției Elene. Ne-ați făcut cadouri frumoase de Crăciun. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. Lituania e o țară mică, are pentru prima dată președinția Consiliului și ce constat, ce ați reușit dumneavoastră să realizați în acest scurt timp este extraordinar. Uh, non-financial reporting, Bruxelles 1, pachetul pe, pentru brevete, uh, programul pentru justiție, iată câte dosare și ne bucură acest lucru. Vreau însă să abordez un subiect pe care există încă probleme. Suntem la sfârșitul legislaturii Nici noastră nu mai aveți mult din președinție, nici noi nu mai avem mult. Sfârșitul președinției lituanine e aproape și noi suntem aproape de sfârșitul mandatului și de aceea trag un semnal de alarmă. E vorba de dosarul auditorilor. E un dosar care trebuie să fie votat. Suntem cu toții presați de timp și încercăm să uh, oferim rezultate constructive. Regulile transparenței trebuie respectate. La fel și normele oferirii informațiilor suficiente grupurilor politice. Mă refer aici la grupul social-democrat și la ceea ce s-a întâmplat la trialog cu privire la acest pachet. Fac un apel către dumneavoastră să țineți cont de ceea ce trebuie să se întâmple la trialog, pentru că toată lumea trebuie să fie pe picior de egalitate și informată în egală măsură. Domnul Lene, am și eu câteva comentarii de făcut. Mereu și mereu apar, apare subiectul actelor delegate și al actelor de implementare. Domnul Sayer, care e responsabil de acest subiect, nu e aici, dar ar fi extraordinar dacă am reușit ca în timpul acestei legislaturi și poate preștinția uh, reușește și ea să ofere un impuls acum la sfârșit, în așa fel încât să avem un catalog comun de criterii. Ce e delegat, ce e, ce e act delegat și ce e act de implementare, ce se potrivește unde. Să se dea startul măcar unui asemenea demers în timpul președinției lituaniene pentru a putea continua în timpul președinției elene, să avem șansa măcar să finalizăm acest demers în timpul mandatului nostru. Mulțumesc mult. Domnule ministru, vă rog. Pirmiausia, aš dar kartą norėčiau padėkoti. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor deputaților din comisia dumneavoastră și președintelui, domnul Lene, pentru cooperare și, de asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru evaluarea pozitivă a președinției noastre. Știm cu toții că unii aveau dubii înaintea președinției lituaniene, nu știau dacă un stat atât de mic va face față unei sarcini atât de dificile. Dar mă bucur cu adevărat să aud că spuneți că președinția noastră a fost un succes. Acum, în ceea ce privește întrebările adresate, în ceea ce privește regimul proprietății matrimoniale și uh, consecințele parteneriatelor înregistrate. În președinția noastră am discutat aceste propuneri și am făcut progrese enorme. Trebuie să vă spun că am ajuns la un acord și cu privire la un anumit transfer al drepturilor la pensie și de asemenea la uh, sfera de aplicare a acestor regimuri de pensie. Am avut și realizări în domeniul moștenirii, în domeniul consolidării. De asemenea, am fost de acord cu anularea anularea anularea căsătoriilor, de asemenea stabilirea instanței. Am analizat și considerentele ambelor propuneri. În ceea ce privește parteneriatele înregistrate, trebuia să ținem cont de uh, problemele de avizele libe și jurii. În ceea ce privește principiul calității și egalității între parteneri, trebuie să existe posibilitatea de a alege jurisdicția cea mai favorabilă și câteva state membre nu erau de acord cu aceste prevederi generale. Și nu am reușit să găsim o soluție comună în legătură cu acest subiect. În ceea ce privește discuțiile privind auditul, Acest subiect nu ține de responsabilitatea mea, însă voi transmite mesajul ministrului lituanian competent și vom face tot ce putem ca să ne asigurăm că întregul proces este cât mai transparent și că toate instituțiile sunt informate la timp. Acum, în ceea ce privește actele delegate, Tai suprantama, dirba ir parlamentas, ir, ir, ir taryba kartu dėl, dėl, dėl šių. Parlamentul și Consiliul lucrează împreună pentru a atinge obiectivele legate de actele delegate. Acesta ar fi răspunsul succint și m-am bucurat foarte mult să pot prezenta rezultatele președinției lituaniene. Mulțumesc foarte mult, este un uh, rezumat foarte bun, ne putem uita cu mândrie la ultimele șase luni. E foarte bine că acum președinția Elena va prelua uh, conducerea. Este cam din scurt, va fi o perioadă aglomerată cu perioada electorală. Însă vreau să vă spun că noi am fost foarte impresionați că în aceste șase luni lucrurile au mers înainte cât de mult s-a putut și sperăm să putem proceda la fel în următoarele luni cu uh, cei care vă vor urma. Mulțumesc mult de tot, vă urez uh, Crăciun fericit și un an nou cu bine și sper ca ultimele zile și săptămâni ale președinției să fie pline de succes. So. Dann habe ich jetzt mai am acum încă un punct, punctul 34 de pe ordinea de zi. Vreau doar să vă aduc la cunoștință uh, ce anume se propune cu privire la uh, principiul subsidiarității, raportorul nu e prezent și cred că cel mai bine discutăm la anul despre acest subiect. Are cineva observații la 34? Nu? Atunci trecem mai departe la punctul 35, chestiuni diverse. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci uh, vreau să le urez celor care mai sunt în sală. Crăciun fericit și la mulți ani. Doamna Regner! Da, ă, mă scuzați, s-a întâmplat totul prea repede. Eu voiam doar să spun un lucru legat de procesul verbal și anume de subiect, de ce am făcut eu astăzi înainte de trilogul privind ă, privind auditul economic. Vreau să spun colegilor că nu am avut la dispoziție traducere și nici astăzi, ă, când va fi trilogul oficial, care a început azi dimineață, am primit un e-mail în care mi s-a spus că nu se va face mai mult și uh, mi se pare că trebuie să atrag atenția asupra faptului că secretariatul a lucrat toată noaptea ca să îmi pună la dispoziție documentele. Știu că e o formulare destul de criptică, uh, nu voiam să o spun neapărat de față cu președintele lituanian pentru că nu avea uh, nicio legătură cu el, însă știu că la sfârșit de mandat toată lumea vrea să încheie toate dosarele și e foarte legitimă această dorință, însă există și limite și nu se poate să încercăm cu orice preț să rezolvăm dosarele, să le transmitem de colo-colo și oamenii nu mai reușesc să ia decizii, pur și simplu, corect. E nevoie de o decizie democratică, e nevoie de un minim de informare, de transparență, trebuie să se știe ce subiecte pot fi tratate, pentru că unele subiecte sunt importante pentru o majoritate în Parlament și altele doar pentru o minoritate, deci e important să se noteze acest lucru în procesul verbal, pentru că uh, trebuie să se țină cont de acest lucru. Mulțumesc, mai dorește cineva să mai adauge ceva? Doamna Lichtenberger, vă rog. Aș dori să mai subliniez faptul că pe viitor, în ultimele luni ale mandatului, când, mai ales când e vorba de triloguri, transparența nu este întotdeauna la înălțime. Eu cred că ar fi necesar să uh, luăm măsuri extraordinare în aceste cazuri. Și știu asta și din ultimul mandat, pentru că atunci situația nu era chiar atât de extremă ca acum, din câte mi-amintesc. Însă cred că trebuie să fim cât se poate de precauți pentru că mi se pare că se aduce atingere legitimității democratice atunci când uh, trilogurile sunt uh, pline de proceduri accelerate care sunt alese în mod arbitrar și documentele ne sunt trimise noaptea. Eu sunt gata să lucrez 24 de ore pe zi, dar, uh, sincer, nu se poate ca într-o întreagă comisie să se lucreze numai noaptea și să se analizeze un dosar extrem de important la miezul nopții. Sincer, nu putem face așa ceva, noi toți, nu numai eu. Așadar, vreau să susțin această observație și uh, cred că trebuie să fim mai flexibili în legătură cu anumite dosare. Foarte bine, am luat la cunoștință. Sunt trei grupuri care au uh, aflat acest lucru, însă nu avem ce să mai facem, în orice caz luăm la cunoștință, notăm în procesul verbal. Asta este, așa e viața și vă urez oricum Crăciun fericit. S-a ridicat ședința, mulțumesc!